bugetare. Mm. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi președinți ai comisiilor de control bugetar și afaceri juridice. Vă mulțumesc tuturor celor care ați pus întrebări răspunsurile, au ă, adus explicații colegilor noștri și întregului Parlament European. Vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă vicepreședinte desemnată. De multe ori am avut ă, impresia că nu ați avut suficient timp la dispoziție pentru a ne prezenta întregul mesaj pe care doriți să ne-l transmiteți. Acum aveți la dispoziție 5 minute pentru a vă completa observațiile. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă vicepreședinte, pentru claritatea răspunsurilor dumneavoastră și Vă mulțumesc anticipat pentru concluziile pe care le veți pronunța acum. Înainte de observațiile mele finale, cu permisiunea domnului președinte, doresc să mulțumesc uh, interpreților, spune doamna comisar, interpreții care lucrează foarte bine și au mult curaj să facă față acestei uh, audieri, spune doamna comisar. Și mulțumim! Mm, observațiile mele finale vor fi scurte, pentru că nu uh, ar fi corect dacă acum uh, Aș intra în detalii în legătură cu anumite răspunsuri și las pe de o parte altele la care ar fi putut răspunde mai bine. Aștept cu nerăbdare colaborarea noastră din următorii 5 ani și vom fi parteneri și vom comunica în mod foarte regulat. Așa că doresc să închei transmițând uh, stimaților eurodeputați două mesaje. Mai întâi, mulțumiri! nu doar pentru că uh, mi-ați acordat atenția dumneavoastră în aceste trei ore, pentru un dialog constructiv care îmi va orienta activitatea, uh, dar și în, discu în discuțiile de azi, uh, cu unii dumneavoastră chiar de înainte de audiere, am simțit că ceea ce ne unește este credința sinceră că putem face lucrurile mai bine în interesul cetățenilor europeni. Și ajung la a doua concluzie, la a doua observație. Eu mă consider în slujba oamenilor și știu că îmi voi face treaba cel mai bine dacă rămân deschisă cu urechile, mintea și inima deschise. Dacă continui să vă ascult pe dumneavoastră, continui să ascult Consiliul și continui să-i ascult pe cetățeni. Pentru că chiar dacă uneori suntem de acord că nu suntem de acord, e posibil și acest lucru, trebuie să fim în, de- în dezacord în urma unei comunicări în urma unei activități împreună pentru a găsi o cale de mijloc sau o cale comună. Cu siguranță, niciunul dintre noi, cu siguranță nu eu, și nici Consiliul, și nici Comisia în totalitatea sa, și nici chiar Parlamentul singur nu poate oferi serviciul optim cetățenilor. Dar împreună putem reuși acest lucru. Și vom reuși. Vă mulțumesc! Il appartient maintenant Acum, cei trei președinți de comisii vor uh, pronunța câteva cuvinte în încheiere, dar mai întâi doresc să indic coordonatorilor că reuniunea de evaluare comună a Comisiilor pentru Bugete, pentru Control Bugetar și pentru Afaceri Juridice va avea loc în această seară de la ora 18 la ora 19.30 în sala ASP 1G3. Stimată doamnă vicepreședinte desemnată, încă o dată vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru răspunsurile scrise și pentru răspunsurile la cele 44 întrebări care v-au fost puse astăzi oral. Ca și dumneavoastră avem ambiția de a face lucrurile mai bine în interesul cetățenilor europeni. Știm că bugetul este modest, reprezintă doar 1% uh, din PIB dar și tocmai pentru că este modest, trebuie să-l abordăm în mod foarte delicat. Suntem la început de mandat și uh, știm să tragem uh, concluziile, uh, știm ce am, uh, știm uh, ce am moștenit uh, peste 230 de miliarde de lichidat uh, de la sfârșitul 2013 și peste 30 de miliarde de facturi neplătite. Sper că vom găsi o soluție structurală pentru a lichida aceste sume neplătite și pentru a evita ca Europa Uh, să dea o imagine care poate fi ușor criticată pentru că a lăsat să se acumuleze datoriile. Sper că vom putea trece la fapte și că vom putea lichida aceste angajamente. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Știm că în legătură cu anumite aspecte este prematur să obținem astăzi um, răspunsuri, dar suntem uh, ne, ă, suntem nerăbdători să revizuim alături de dumneavoastră cadrul financiar multianual. Ă, o revizuire post-electorală pentru că cadrul a fost ă, fixat înainte de alegeri și astăzi cred că trebuie să oferim modificările necesare pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor tuturor europenilor așteptări legate de competitivitate, de creștere economică și de locuri de muncă și de o viață mai bună. Iată ce doream să spun eu în numele Comisiei pentru Bugete. Bineînțeles, în legătură cu cele 300 de miliarde, cu siguranță vom discuta mult despre această sumă în următorii ani și foarte rapid trebuie să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere și ceea ce doriți în legătură cu aceste fonduri. Și acum dau cuvântul doamnei Gresle. Mit ihrem eigenen Schlusswort eigentlich Mulțumesc. Aș uh, putea să reia lucrurile de unde le-ați lăsat, uh, doamnă comisar. Putem face lucrurile mai bine și vom face lucrurile mai bine. Dacă putem colabora mai bine cu Comisia, acest lucru va fi excelent. Ne-ați promis acest lucru și veți fi partenera noastră în reforme. Comisia poate s-a izolat prea mult în, urmă, în ultimii 10 ani și sperăm că această reformă va fi făcută și vom coopera foarte bine în viitor. În numele Comisiei pentru Afaceri Juridice, doamnă Gheorgheva, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Sunt convins că avem suficiente informații, suficiente elemente pentru a face evaluarea și doresc să amintesc colegilor că ne vedem la ora 18 în sala ASP 1G3. Vă mulțumesc mult! Merci, la séance est levée. Vă mulțumesc, suspend ședința. Félicitations, madame. Vous avez remarqué l'épreuve.